Bine. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Începem ședința noastră. Avem uh, destul de multe lucruri și interesante de făcut astăzi, deci uh, ne grăbim puțin. Mai întâi, dacă nu aveți observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Di oggi sarà trasmessa in webstream. Ședința va fi transmisă pe internet, în direct. Siamo al punto 3, non prima di aver salutato Trecem la punctul 3. Mai întâi doresc însă să salut o delegație din partea Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților din Italia. Ne mulțumesc tuturor pentru prezență în numele întregii comisie. Astăzi vom vota pachetul legislativ al lui James Nicholson. Punctul 3 de pe ordinea zi. Deci, abrogarea unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune. Dragi colegi, acest dosar se bazează pe acordul interinstituțional 2003C 2011 uh, a legifera mai bine. După cum știți, ideea este să se îmbunătățească legislația, să se reducă uh, volumul acestei legislații. Conform acordului s-au actualizat uh, legislația și sau au devenit caduce anumite acte, acte prin recodificarea uh, sau reformarea altor acte legislative. Deci acest punct de pe ordinea de zi este doar un punct de informare. Raportul uh, a fost transmis membrilor pe 3 iunie și, având în vedere că n-au fost primite obiecții de la cel puțin uh, o zecime din membri în 21 de zile, este considerat ca fiind adoptat conform articolului respectiv din regulament. Nu mai dorește să adauge nimic uh, reprezentantul Comisiei, așa că putem să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Raportor Gabriel Mato Adrover. Regulamentul 284-2010 uh, al Consiliului privind măsurile specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii a făcut obiectul numeroase modificări după uh, adoptarea sa pe 1 ianuarie 2006 și, din motive de claritate, Comisia propune uh, ca acesta să fie reformat, având în vedere și prevederile Tratatului de la Lisabona și executarea practică a regulamentului, Comisia propune să se modifice anumite uh, dispoziții, să se restructureze textul legislativ pentru acest sector specific. Dau imediat cuvântul domnului raportor Mato Adrover și apoi deschidem dezbaterea. Este prezent din, fața, din partea comisiei eh, domnul Boșar. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un raport care privește doar regiunile ultraperiferice aparținând uh, Spaniei, Franței și Portugaliei. Este un program esențial, fără de care acest program, fără acest program POSEI, cu siguranță nu am mai avea un sector agricol în aceste regiuni ultraperiferice. Dacă îmi permiteți uh, să vă aduc aminte, acest program uh, în favoarea regiunilor ultraperiferice aceste programe pentru regiunile ultraperiferice sunt, uh, există de mult, uh, din 91 și astăzi 9 regiuni pot să profite de pe urma acestor programe. Aceste programe joacă un rol esențial și permit dezvoltarea producției agricole în aceste zone, precum și evoluția industriei de transformare a produselor agricole în aceste regiuni, având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă aceste regiuni, tocmai din cauza îndepărtărilor geografice și din cauza faptului că dispun de puțină marjă pentru diversificarea producției. Acest program POSEI um, include două regimuri, regimul specific pentru aprovizionare pe de o parte, care vizează aprovizionarea cu uh, produse pentru alimentarea vitelor, industria de transformare uh, și o altă parte importantă include măsurile pentru producția agricolă locală, al cărui rol este esențial pentru a se garanta viabilitatea acestor activități. Programul POSEI a cunoscut două modificări importante, prima în 2001 și a doua și mai importantă în 2006. Și evoluția acestor programe este acum în mâinile autorităților regionale. În această perioadă de criză, în care aceste regiuni cunosc nivelurile șomajului mai ridicate decât media națională din țările respective, aceste regimuri trebuie menținute și consolidate pe cât posibil. Iată ce dorim să facem prin acest raport, să-l adaptăm um, conform tratatului de la Lisabona și să includem ca temei juridic un articol care prevede um, un uh, tratament privilegiat pentru regiunile ultraperiferice. Apoi, o schimbare fundamentală care apare în urma comitologiei, vorba de o propunere de ordin tehnic, E vorba de sublinierea calității produselor. Deci, uh, propunem un logo specific pentru regiunile ultraperiferice, un logo de calitate pentru bunurile provenite din aceste regiuni. Trebuie de asemenea să încurajăm uh, folosirea indicațiilor de origine și indicațiilor geografice. Trebuie de asemenea să insistăm asupra controalelor, mai ales cele fitosanitare, să luptăm împotriva dăunătorilor, atât din Uniunea Europeană cât și din țări terțe. Și de asemenea să punem accentul uh, asupra programelor de control. Va trebui de asemenea să se prevadă asigurări agricole și pentru asta s-ar putea primi ajutoare legate uh, de uh, contractarea unei asigurări pentru exploatările agricole mari. Dacă doresc acest lucru, după cum am menționat-o și uh, comisiile INTA și REGI. Uniunea Europeană dorește să aibă acorduri cu țări terțe, negociem în momentul de față cu Columbia, Peru și cu Mercosurul, uh, dar afirmăm în același timp că natura acestor acorduri comerciale și ceea ce reprezintă acestea pentru bugetul comunicar nu trebuie să uh, Uh, includă doar sectorul agricol. E nevoie de o evaluare de impact pentru a vedea dacă viitoare acorduri nu vor avea un impact negativ asupra anumitor sectoare ale agriculturii, um, regiunilor ultraperiferice și, dacă este cazul, să se prevadă compensări. Se mai prevede ajutorarea producătorilor locali care trebuie să funcționeze în paralel cu ajutoarele pentru producție. Bineînțeles, uh, acorduri cu alte țări nu trebuie să dăuneze producției locale. Este indispensabil, deci, să garantăm că produsele care beneficiază de pe urma acestor ajutoare să respecte exigențele juridice și fitosanitare. Și în ceea ce privește exporturile tradiționale, prevedem de asemenea o adaptare pentru exploatațiile care fac comerț regional. În momentul de față, acordurile sunt diferite. Pentru ca aceste programe să funcționeze așa cum trebuie, trebuie să con- se continue programul POSEI și să garantăm, deci, uh, sprijinirea producțiilor locale. În ceea ce privește costurile suplimentare, pentru agricultori, um, statele membre trebuie să poată să facă plăți anticipate, deci să se dea avansuri um, agricultorilor. Avem de asemenea, prevedem măsuri pentru uh, ajutorarea viilor, uh, și alte tipuri de măsuri specifice pentru anumite sectoare. La nivel financiar, propunem modificări și trebuie să subliniez faptul că modificările propuse sunt absolut justificate. Finanțarea acestor programe este insuficientă, s-a dovedit acest lucru, pentru că agricultura noastră regresează și în anumite cazuri trebuie să se sprijine um, să se uh, sprijine mai mult anumite sectoare, anumite sectoare, cum ar fi cel al roșiilor, al vinului, uh, fructelor și legume și așa mai departe diminuarea ajutoarelor pentru banane uh, sunt uh, respectă acordurile cu Peru și Bolivia, uh, precum și acordurile de la Geneva, uh, pentru a ne proteja producătorii de banane. Ați primit, cred, cu toții un document în acest sens, care arată faptul că acești 30 de milioane de euro se justifică. Deci, uh, pentru creșterea animalelor, pentru fructe, legume, sectorul vinului, trebuie să se adapteze cantitățile în mod clar. Alternativa. Și încă un lucru în încheiere. În ceea ce privește producțiile alternative ale acelor insule, acestea sunt un argument în plus pentru a adopta măsurile potrivite care să împiedice deteriorarea veniturilor agricultorilor, ținând cont și de eforturile deosebite care au fost făcute în ultimii ani pentru a putea oferi produse de calitate deosebită. În încheiere, să fac o mărturisire, dacă îmi permiteți, și anume că sunt destul de liniștit, pentru că importanța acestui sector a regiunilor ultraperiferice și nevoia de a le susține, susține lucru pe care l-am subliniat în raportul meu și pe care l-am explicat aici, îl veți putea vedea în cadrul vizitei pe care o avem programată pe 31 august în insulele Canare vă veți da seama acolo că agricultura pentru aceste regiuni înseamnă mult mai mult decât uh, bani, uh, cote sau ajutoare. E vorba de natură, de mediu înconjurător, de locuri de muncă, de bunăstare și este în principal un mod de viață. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră, în special sectorului agriculturii, în special din uh, Portugalia, Spania și Franța, cu care m-am întâlnit în ultimele luni și care au adus, și-au adus contribuția la acest raport. În special vreau să mulțumesc raportorilor pentru aviz de la Regi și INTA cu care am lucrat și îndeosebi deputaților din partea regiunilor ultraperiferice, colegi cu care am avut întotdeauna o relație foarte bună și de data aceasta am lucrat foarte bine. Nu mai rămâne decât un singur lucru de făcut, să vă cer contribuția prin amendamentele pe care le veți prezenta, fără îndoială, și să vă cer susținerea pentru acest raport care este esențial pentru niște regiuni pe care le veți vizita și dumneavoastră și le veți vedea cu ochii dumneavoastră în curând. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor. Începe dezbaterea mai întâi domnul Rans Garcia. Señor presidente, eu eh, queria... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adresez această întrebare nu raportorului, ci Comisiei Europene, pentru că unul din lucrurile cele mai importante pentru țara mea în acest raport este vorba de anumite culturi pentru, importante pentru noi și anume bananele din insulele Canare. S-a făcut un studiu recent pe această temă și acest studiu a fost trimis Comisiei Europene și vreau să profit de această ocazie pentru a vedea dacă Comisia Europeană a avut ocazia să analizeze acest document sau nu și care este părerea sa în legătură cu el. Spun aceasta pentru că ne îngrijorează situația bananelor din insulele Canare și în cadrul acestui raport asupra POSEI ar fi bine să știm care este poziția Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Heranz Garcia. Are cuvântul domnul Aldeș. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc colegului nostru Gabriel Mato pentru acest raport foarte bun, mai ales pentru că inițial acest raport a fost cam reticent. Nu uh, critica suficient programul actual care trebuie modificat din cauza tratatului de la Lisabona, dar acum raportul uh, a fost mult îmbunătățit. În 74, momentul în care a avut loc uh, Revoluția din aprilie, în țara mea și agricultura era încă uh, în evul mediu și uh, după Revoluție, regiunea noastră și-a a câștigat multă autonomie. Am intrat în Uniunea Europeană în 85 și apoi în 92 uh, și Azorele au putut să beneficieze de pe urma acestor uh, program POSEI. Astfel am putut să ne modificăm politicile agricole, să le adaptăm la cele comunitare dar suntem totuși la 2000 de kilometri de Uniunea Europeană, dar grație programului POSEI putem să ne adaptăm nevoilor uh, Uniunii Europene pentru că nu putem să respectăm la fix uh, pacul pentru că această politică agricolă comună nu a fost făcută pentru regiunile ultraperiferice. Deci, într-adevăr, regiunile ultraperiferice beneficiază mult de pe urma programului POSEI, de mulți ani deja, uh, de toate multe tipuri de sprijin și compensări, tocmai pentru că ne aflăm atât de departe de restul Uniunii Europene. Am primit uh, sprijin specific pentru anumite produse, de exemplu uh, produsele din lapte, lactate, care reprezintă cam 30% din PIB-ul Azorelor Acum, după cum spune Gabriel în raport, e nevoie de mai multă flexibilitate în cadrul acestui program. Să fie posibil uh, să ne adaptăm uh, um, diferitelor evenimente, de exemplu, la uh, acorduri internaționale cu alte state, cu țări terțe, de exemplu, să există compensări pentru Uh, schimbarea situației care poate fi în defavoarea noastră, mai ales în ceea ce privește uh, sectorul laptelui, care este atât de important în Azore. Acest produs este foarte controlat și foarte sensibil concurenței din restul lumii, de aceea avem nevoie de sprijin specific și uh, compensări financiare. Programul POSEI a permis uh, de asemenea să se aplice și alte măsuri, cum ar fi să se facă studii de impact în regiunile noastre, astfel anumite ajutoare au crescut dacă și unde a fost necesar, de exemplu, în um, sectorul creșterii vitelor. Deci, uh, iată, avem nevoie de această flexibilitate care să ne permită să ne adaptăm schimbărilor externe care au repercusiuni asupra noastră și creează nevoi noi. De exemplu, uh, Fondurile pentru regiunile noastre uh, uh, au crescut cu 10% pentru a ne putea adapta. De asemenea, regiunile noastre depind mult de schimbările climatice, de, de, de vreme, pentru că suntem insule în mijlocul oceanului. De aceea trebuie să le putem, trebuie să le putem oferi fermierilor garanții, securitate, pentru că sunt expuși unor riscuri foarte mari. Avem nevoie, deci, de ajutor din partea Uniunii Europene și din partea statelor noastre membre pentru a ne proteja fermierii pentru ca aceste activități agricole să continue în regiunile noastre, în ciuda riscurilor uh, la care sunt expuși. Voi încheia mulțumind uh, tuturor colegilor care au sprijinit uh, acest raport și au contribuit la transformarea lui într-un raport mai ambițios. Mulțumesc. Domnul Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu uh, să felicit pe raportorul nostru pentru calitatea acestui raport. Regiunile ultraperiferice sunt, trebuie să recunoaștem acest lucru, departe Uh, departe de noi, le pierdem din vedere, dar nu trebuie să le uităm. Astăzi, regiunile ultraperiferice sunt primele victime ale unor acorduri care au fost semnate cu țări care merită să se dezvolte și care produc um, bunuri care intră în concurență directă cu producția regiunilor noastre ultraperiferice. Am vorbit despre banane. Eu trebuie să subliniez faptul că sunt probleme și cu într-un alt sector important în anumite regiuni, e vorba de sectorul Romului, ehm, pentru care acordurile în curs vor ehm, face rău producției din ehm, din regiunile ultraperiferice și vor permite dezvoltarea producției în, pe alte, în alte regiuni, inclusiv în, în America voi depune amendamente pentru a sprijini aceste producții și dincolo de vizita prevăzută într-un teritoriu ultraperiferic și peste câteva, periferic peste câteva săptămâni, eu cred că ar fi interesant ca Comisia Agri, Cult, Agri să um, facă și o audiere uh, pentru prezentarea producției din aceste teritorii ultraperiferice. Am uitat-o pe doamna Patrao Neveș. Îmi cer scuze. Președinte, Eh, eu queria começar precisamente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Gabriel Mato, care ne-a oferit un raport foarte detaliat. Astfel, a utilizat programul POSAI cât mai amplu cu putință pentru regiunile ultraperiferice. De asemenea, a conlucrat foarte aproape cu persoanele din regiunile ultraperiferice. Activitatea întreprinsă așadar a fost extrem de deschisă la toate propunerile cu care am dorit să venim și aș vrea să-i mulțumesc pentru asta. Programul POSAI este unul vital pentru agricultură, pentru zonele ultraperiferice, dar este un program vital și pentru tratarea unor probleme precum uh, Uh, ce țin de angajare, de ocupare forței de muncă în regiunile ultraperiferice, de geografia acestora, de situarea acestora și așa mai departe. Este un instrument general, așadar, pentru dezvoltarea acestor uh, regiuni ultraperiferice din arhipelag. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus Gabriel Mato, nici nu vreau să repet unele dintre lucrurile pe care le-a rostit deja. Vreau să subliniez faptul că ne confruntăm cu o propunere extrem de serioasă acum dată de acordurile bilaterale, în special de acordul cu Mercosur. Permiteți-mi să subliniez aici faptul că concluziile studiului de impact ale Comisiei Europe, al, studiului de impact de la Comisia Europeană cu privire la uh, acordul pe care îl va avea la, cu privire la urmările pe care acordul uh, cu Mercosur îl va avea asupra agriculturii, arată că în regiunile periferice sectoarele de acolo sunt uh, foarte afectate, vor fi foarte afectate. Impactul negativ asupra agriculturii va fi resimțit și agravat uh, în zonele ultraperiferice. Așadar, statisticile indicate de studiul de impact sunt foarte grave pentru regiunile ultraperiferice. Abilitatea de diversificare nu este atât de consolidată în acea regiune. Abilitatea de restructurare este iarăși redusă. Diversificarea, de asemenea, marja de posibilități la care se poate face apel în regiunile ultraperiferice și ea este redusă. Restructurarea reprezintă un proces anevoios acolo. Nu ar trebui să uh, pierdem din vedere impactul negativ pe care îl poate avea un acord semnat cu regiuni din exterior. Sectorul lactatelor, sectorul cărnii, reprezintă sectoare afectate direct de acordul cu Mercosur. Cotele de lapte vor lua sfârșit. Trebuie așadar să adaptăm programul POSAI la aceste noi provocări, raportorul a identificat foarte bine riscurile și pericolele, a venit cu o propunere bună care poate fi viabilă numai dacă avem un buget mai puternic și mai flexibil. Fac așadar trimitere la toată lumea. Haideți să conștientizăm care sunt nevoile vitale ale acestor insule, nevoile agriculturii și nevoile oamenilor de acolo, nu în ultimul rând. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele, domnul Maier și apoi Sergio. Mulțumesc. Acest raport, din punctul de vedere al conținutului, este unul excelent. Nu pot decât să-l felicit pe domnul raportor, fiindcă se abordează o serie de subiecte importante. În calitate de jurist, însă, țin să spun că există subiecte periferice care tind să devină din ce în ce mai importante. Eu și președintele Paolo discutăm acum despre plăți directe și despre dezvoltarea rurală și verificăm în ce măsură actele delegate și actele de implementare ale Comisiei uh, Uh, pot fi utilizate aici. În special, actele delegate reprezintă un instrument din ce în ce mai important pentru Parlamentul European, fiindcă aici uh, putem să ne punem cuvântul, să ne punem amprenta în uh, procesul aferent comitologiei. Este important să subliniem acest lucru. În acest raport, în amendamente, sunt vizate foarte multe acte delegate și acte de implementare și privind lucrurile în ansamblul lor, am constatat faptul că propunerea comisiei, fie că se referă la implementare, fie că se referă la acte delegate, a fost mereu respectată. S-a modificat, dar nu s-a modificat substanțial această propunere. Și subliniez ceea ce se întâmplă acum, după cum am spus, din punctul de vedere al conținutului. Trebuie să analizăm cu claritate dacă Comisia propune un act de implementare, uh, ce se întâmplă în momentul în care noi nu mai putem influența procesul, să rămână, să rămână lucrurile așa sau decidem totuși să participăm uh, prin acte delegate. Fiindcă aici e important să reanalizăm situația, fiindcă vedem, propunerea a fost preluată unul la unul, așa cum a fost ea formulată inițial și ar trebui așadar să vedem ce ne dorim. Mulțumim, domnule Maier spune președintele, e important ceea ce se întâmplă într-adevăr și e important ce ați menționat dumneavoastră, fiindcă trebuie să avem în continuare o abordare uniformă, transversală, în ceea ce privește actele implementate, de implementare prin tratatul de Lisabona. Sergio. Mulțumesc, domnule președinte. Doar uh, un minut pentru a nu repeta argumentele prezentate deja. Aș vrea să mulțumesc domnului Mato, raportorului, pentru munca pe care a făcut-o la acest raport și vreau să mulțumesc și pentru acea ambiție personală despre care vorbea și domnul Alves. Vreau să-i mulțumesc pentru atenția pe care a avut-o față de noi și față de coordonatorul grupului socialist în cadrul acestui raport. Vreau să menționez doar că vorbim aici despre modificarea regulamentului POSEI și acest lucru este foarte important pentru regiunile insulare ultraperiferice, pentru mai multe produse precum bananele, uh, tomata sau zahărul și, de asemenea, pentru creștere economică, pentru coeziune și pentru crearea de locuri de muncă în acele regiuni. Iată de ce mi se pare atât de importantă această atenție deosebită, pentru că nu vorbim doar despre agricultură. În cazul unor regiuni unde există uh, caracteristici speciale ale agricultură, dificultăți pentru a produce, ci trebuie să ținem cont și de problemele adăugate de acele garanții fitosanitare și, mai mult decât atât, acest sector este foarte important pentru crearea de locuri de muncă. Aș vrea să fac trei comentarii față de dezbaterea de astăzi, trei comentarii pentru a susține ce s-a spus anterior. În primul rând, o creștere bugetară de 20% nu este suficientă, așa cum am văzut cu programul actual al POSEI. Dacă dorim să fim mai ambițioși, așa cum se arată în raportul redactat, cred că ar trebui să mergem mai departe în ceea ce privește bugetul. Flexibilitatea programelor și cofinanțarea un lucru pe care grupul socialist l-a repetat de nenumărate ori, ar trebui să facem un apel pentru a îmbunătăți controlele la frontiere, eventual prin modificarea regulamentului dacă este nevoie de aceasta. Aceste trei lucruri cred că ne arată foarte bine care sunt prioritățile noastre. Și încă o dată aș vrea să mulțumesc raportorului din umbră, domnul Alves, și raportorului principal pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gutierrez. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Borșart. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun aici că pentru mine și pentru Comisie, credibilitatea politicii PAC depinde, în primul rând, de uh, faptul că PAC-ul să țină cont de nevoile uh, în ceea ce privește politica agricolă existente în cadrul regiunilor cele mai vulnerabile. Și aceste regiuni ultraperiferice fac parte din acest element, iată de ce Comisia subliniază importanța unei politici coerente și efic eficace pentru a putea garanta producție agricolă, agricolă în aceste regiuni. În ceea ce privește modificările făcute de raportorul uh, acestui dosar, aș vrea să trec foarte rapid în revistă punctele cele mai importante. Temeiul juridic, articolul 349, cred că Comisia nu va avea nimic împotrivă pentru a adăuga și acest temei juridic, pentru că putem afirma că acest temei juridic exprimă foarte clar tocmai acea nevoie de susținere și de a ține cont de caracteristicile acestor regiuni. Cred că faptul că indicăm acest lucru într-un act legislativ este absolut justificabil. Referitor la calitatea și logo-ul acestor regiuni ultraperiferice, menționat de asemenea de domnul Mato, și aici Comisia poate fi de acord. Și aș vrea să subliniez un singur lucru. Am adoptat deja un program pentru a face ca acest logo RUP, regiuni ultraperiferice, să fie cunoscut în Uniunea Europeană și vom cofinanța un program la nivel multinațional, la nivelul de 11 milioane de euro aproximativ. Aceasta arată că dorim într-adevăr să ajutăm atunci când este posibil din partea Comisiei. În ceea ce privește asigurările în agricultură pe care le-ați menționat. Aici cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă cu dezbaterea generală referitoare la rețeaua de siguranță pentru agricultori și asigurările și cofinanțarea acestor asigurări reprezintă, reprezintă un element important pentru a întări această rețea de siguranță pentru toți agricultorii. Și includem aici și agricultorii din regiunile ultraperiferice. Există totuși oarecare problemă cu finanțarea acestor asigurări prin ajutoare de stat. Am analizat acest caz, această posibilitate și, din punctul nostru de vedere, există o problemă juridică pentru a cofinanța 100% prin ajutoare de stat aceste asigurări. O bună parte a intervențiilor din sală se refereau la acordurile comerciale internaționale și impactul acestora asupra producției. E clar că trebuie să avem grijă pentru că acordurile comerciale internaționale pe care le facem să n-aibă un impact negativ asupra acestor regiuni și asupra producției agricole de acolo. Însă, dacă mergem de aici până la a trage concluziile, și așa cum a spus și domnul Mat, dacă am ajunge până la o compensație oferită în mod automat acestor agricultori, cred că este un pas destul de mare de făcut. Comisia nu dorește să se ofere o compensație în mod automat în aceste cazuri. Așa cum am văzut în dezbaterile asupra acordului pentru banane, e foarte greu să se stabilească o cauzalitate directă între cele două, în special într-o perioadă de criză financiară și criză în general. Deci ar fi greu să introducem un astfel de instrument. Însă am putea face o evaluare a consecințelor potențiale a acestor acorduri comerciale internaționale. Aceasta ar fi cu totul altceva și Comisia ar putea susține o astfel de măsură. Domnul Mato a vorbit și despre cantitățile tradiționale. Aș cerut ca acestea să fie actualizate. Comisia era oarecum împotriva acestei, acestei idei, pentru că am avut și avem în continuare următoarea îngrijorare, și anume să nu dăm drumul speculei în acest domeniu. Dacă însă am putea ajunge la un acord, și anume să facem această modificare pentru că au trecut mai mult de 20 de ani de când s-au stabilit uh, ele și că acum am face o actualizare, atunci am putea fi de acord. Însă nu putem accepta o actualizare anuală sau făcută cu oarecare periodicitate pentru că aceasta ar putea uh, favoriza speculația. Însă dacă avem uh, o privire mai de ansamblu pe termen lung, cred că am putea face această actualizare a cantităților. În ceea ce privește avansurile oferite agricultorilor, aici ar trebui să ținem cont de contextul general, pentru că în contextul reformei PAC, această problemă a plății avansurilor este discutată. Și dacă într-un cadru general vom ajunge la acceptarea acestei idei, atunci cred că nu avem nicio problemă să nu o facem și pentru regiunile ultraperiferice. În ultimul rând, bugetul, finanțele. Bineînțeles că nu sunt eu cel care trebuie să discute aceste chestiuni, nu pot decât să țin cont de dorințele dumneavoastră. Sugestia făcută de a adăuga fonduri suplimentare pentru aceste regiuni. Un singur comentariu pe care aș vrea să-l fac, ar trebui să fim foarte atenți în această privință, pentru că dacă fondurile cerute trebuie finanțate în interiorul bugetului agricol, aceasta înseamnă că acești bani vor fi uh, luat, luați din alte sectoare în domeniul agriculturii, pentru că avem un buget total pentru agricultură. Deci ar trebui ca aceste fonduri suplimentare să vină din afară și nu din interiorul bugetului agricol. Însă, așa cum spuneam la început, acest lucru trebuie văzut la nivel politic și bugetar. Doamna Garcia, m-ați întrebat dacă mi-e cunoscut acel studiu. Într-adevăr, săptămâna trecută am analizat uh, uh, peste două ore acel studiu care mi-a fost prezentat. Pot să spun că este un studiu cu idei uh, constructive un studiu care demonstrează care sunt costurile pe de o parte și știm cu toții că aceste costuri sunt mai ridicate în condițiile specifice acestor uh, regiuni. Pe de altă parte, vedem care sunt veniturile și care este evoluția în paralel a celor doi parametri, costuri și venituri. Ce am constatat? că la ora actuală ne aflăm oarecum la marginea prăpastiei. Un agricultor mai are încă o marjă mică, e adevărat, de uh, beneficiu. Însă acest lucru nu-i suficient. Ceea ce mi-a plăcut la acest studiu este că nu este un studiu care se bazează doar pe informații din sectorul bananelor, de exemplu, ci este un studiu care ține cont de contextul economic agricol general în regiunile ultraperiferice. Iată de ce cred că acest studiu are o mai mare credibilitate și poate reprezenta un punct de plecare pentru o dezbatere la nivel politic pentru a hotărâ câți bani sunt necesari pentru a ne îndeplini obiectivele comune, și anume obiectivul de a menține producția agricolă în acele regiuni. Însă, încă o dată, aceasta nu este de competența mea. Pentru domnul Alveș, Nevoastră ați vorbit de o creștere de 20% pentru regimul specific de aprovizionare. Comisia a propus acest lucru, însă noi am propus aceasta ținând cont de o neutralitate bugetară și aceasta este diferența dintre noi. Noi dorim să oferim statelor membre o mai mare flexibilitate, iar propunerea Comisiei dorește să mențină această neutralitate bugetară, în timp ce dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați dori ca această sumă să vină în plus la bugetul general. Însă și aici este vorba de o decizie de tip bugetar asupra căreia nu mă pot pronunța. În sfârșit, pentru domnul Maier, dumneavoastră ați subliniat importanța analizei în uh, fiecare caz a clasificării măsurilor uh, și a diferențierii între acte delegate și acte de execuție. Cred că aveți absolută dreptate, trebuie să faceți acest lucru, iar din partea Comisiei nu pot decât să vă spun că în cadrul regulamentului POSEI, am uh, menținut abordarea generală a Comisiei, o abordare pe care o veți regăsi în toate marile uh, regulamente referitoare la organizarea comună a pieții, plățile directe, dezvoltare rurală. Întotdeauna am avut aceeași abordare pe care am aplicat-o în mod constant peste tot și în cadrul POSEI. Și ideea noastră era tocmai aceea de a proteja dreptul Parlamentului și acest drept de cooperare cu Parlamentul cât mai mult cu putință. Însă, e adevărat, fiecare caz trebuie analizat în parte, din partea dumneavoastră, pentru a vedea dacă propunerea Comisiei uh, vă este acceptabilă sau nu. Mulțumesc! Mulțumim, eh, domnule director Borșar, mulțumim comisiei și acum are cuvântul din nou domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și vreau să spun că este într-adevăr un raport ambițios, dar realist și măsurile propuse sunt justificate. Am ținut cont de opiniile tuturor și, bineînțeles, suntem deschiși în continuare amendamentelor care vor veni. Va trebui să ne gândim la această problemă a actelor delegate, a acte de execuție și față de comentariile făcute de uh, reprezentantul Comisiei, vreau să mulțumesc pentru cuvintele sale, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a arătat în mod clar că ne aflăm împreună pe același drum Cred că pe viitor vom avea mult mai multe puncte în comun decât uh, puncte divergente și aceasta pentru că sunt convins că atât uh, domnul director cât și comisia în ansamblul său consideră regiunile ultraperiferice ca o oportunitate pentru Europa. Așa că vom putea lucra împreună și sunt convins că ultimele detalii care trebuie Uh, rezolvate și în ceea ce privește finanțarea vor putea fi justificate așa cum trebuie pentru a ajunge la un acord. Mulțumesc! E, ricorda tutti... Mulțumesc, Gabriel. Doresc să amintesc tuturor colegilor că amendamentele pot fi depuse până pe 11 iulie și adoptarea proiectului de raport este prevăzut pe 19 septembrie. Acum trecem la punctul 5 de pe ordine de zi. E vorba de măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor um, mici din Marea Egee. Raportor domnul Papastamkos. E vorba uh, de o propunere a Comisiei uh, privind insulele mici din Marea Egee, reformare uh, Um, raportul inițial a fost în 2006, regulament al Consiliului, măsuri în agricultură pentru insulele mici din Marea Egee. Uh, regulamentul a fost de multe ori modificat și Comisia propune reformarea acesteia pentru a fi mai clar. Acest uh, proiect Uh, aceste propuneri au fost făcute în paralel cu uh, propunerile pentru regiunile ultraperiferice pe care tocmai uh, le-am discutat. Aceste insule mici din Marea Egee reprezintă o provocare pentru agricultura comunitară și pentru coeziunea teritorială. Are imediat cuvântul domnul Papa Stamkos în calitate de raportor și apoi voi deschide dezbaterea. Vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, principalele puncte din justificarea acestui proiect de regulament au fost subliniate la această comisie, la o reuniune din trecut. Și cred că avem deja toate informațiile necesare. Voi fi de aceea foarte succint în comentariile pe care le voi face acum cu privire la acest proiect de regulament referitor la măsurile specifice pentru insulele mici din Marea Egee. Aș dori să subliniez două mari aspecte. Azi analizăm propunerea legislativă, o propunere de reformare, nu de revizuire. Tocmai ce am discuta, de fapt, acest subiect. Pe atunci, um, Comisia discuta despre faptul că în anul 2011 va exista un raport de evaluare a sistemului uh, care există acum. Și se spunea că vom primi o propunere cu noi sugestii. În al doilea rând, propunerea de regulament este însoțită și de o anexă financiară și aici sunt implicate două linii bugetare din primul pilon. Acolo, practic, este inclusă finanțarea la capitolul agricultură. Deci acestea au fost observațiile pe care am dorit să le fac acum la începutul dezbaterii, ca să ilustrez cadrul discuției. Discutăm despre o creștere de 30% ca finanțare pentru micile insule. Apoi, discutăm despre posibilitatea ca sumele necheltuite să fie utilizate pentru măsuri specifice în regiune. Astfel, sumele anuale pot fi nefolosite pot fi transferate în anii următori. În ceea ce privește regimul special, aș dori să spun că acesta, că prin regimul special nu se oferă doar resurse, doar materii prime, ci se pot oferi și produse primare provenite de la, din aceste insule și transportate în Uniunea Europeană. Este vorba despre implicarea autorităților locale și regionale când vine vorba despre trasarea planurilor de implementare. Și, nu în ultimul rând, menționez încă un aspect. Trebuie să privim tot ceea ce se întâmplă acum ca parte dintr-un viitor proces de revizuire. Există o serie de subiecte fierbinți aici, care vor apărea mereu în discuție. Și este important să avem un acord interinstituțional pentru a acoperi și aceste subiecte. Mulțumim, domnule Pavostamcos. Dau cuvântul doamnei vicepreședinte Paulson. Aveți cuvântul, vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Grann, så ni får på er hörlurarna. Eh, jag föredrar att prata svenska. Det finns Det här Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de uh, un uh, raport uh, important pentru sectoarele tradiționale ale agriculturii, indiferent uh, despre uh, ce sector specific uh, vorbim, este evident că toate zonele mai puțin favorizate au elemente comune. Pentru că condițiile din aceste zone sunt uh, de așa măsură încât uh, este imposibil să se restructureze sectoarele respective. Deci, de fapt, Aici nu este atât vorba de aprovizionarea globală. Uh, ce contează aici este cum putem să ne protejăm biodiversitatea, să protejăm mediul și uh, cum să optimizăm folosirea terenurilor uh, pentru a le proteja, indiferent de ce tip de agricultură e vorba fie că e vorba de, de agricultură în terase, fie o producție, o anumită producție din regiunile uh, țărilor noastre, indiferent uh, că e vorba de uh, agricultură în terase sau de agricultură de munte. Important este să se poată să se continue să se folosească metodele tradiționale atât în agricultură cât și în alimentație. De aceea aceste regiuni merită sprijinul nostru. Trebuie să protejăm tehnicile tradiționale. Noile uh, tehnologii uh, sunt uh, informatizate, deci din punct de vedere economic uh, nicio problemă, dar noi trebuie să apărăm și cunoștințele de bază din trecut uh, care uh, stau la baza uh, modernizării agriculturii noastre și putem face acest lucru în regiunile periferice, în regiunile uh, defavorizate. Un alt aspect un, uh, o caracteristică comună a tuturor regiunilor periferice. E vorba de transporturi, logistică. Acest uh, sector este, foarte, este un aspect foarte important uh, pentru supraviețuirea acestor regiuni. De aceea, aș spune că puțin contează alte elemente. Ce contează este să se țină cont de elementele specifice de la nivel local chiar dacă acestea variază de la o regiune la alta. Deci, este foarte important să se țină cont de și uh, de elementul transportul, precum și de metodele tradiționale. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Danelis. Eh, un Mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus doamna vicepreședinte. Sunt de acord cu faptul că avem în față o mare provocare. Trebuie să ținem cont de cerințele specifice din regiunile ultraperiferice, în acest caz din insulele mici. Văd că acest subiect acum este încadrat într-o imagine mare de ansamblu și văd că sunt lucruri cu care nu toată lumea ar fi de acord. În ceea, asta în ceea ce privește șansele de supraviețuire și prognosticul de dezvoltare în aceste insule. Aceste lucruri sunt extrem de diferite în acele regiuni față de regiunile tradiționale. Există, spre exemplu, probleme cu tendințele demografice în insulele mici. Nu există un model pentru evoluția agricolă acolo. Oamenii de acolo depind de agricultură, depind de turism, însă, adesea, aceste două sectoare pot să intre în contradicție unul cu celălalt din cauza uh, restricțiilor pe care le impun uh, la, pentru accesul la apă, o resursă extrem de importantă. Iată, acolo, de aceea, tocmai de aceea, acolo apa este mai scumpă. Uh, Migrația ilegală reprezintă o altă problemă crescândă. Tocmai de aceea e necesar să analizăm situația acestor insule într-o manieră specială. discutând despre agricultură și creșterea de animale. Cred că putem să sprijinim biodiversitatea, putem să sprijinim uh, resursele locale de genetică, fiindcă, iată, pentru o bună bucată de timp a fost găsită nișa acestor uh, oameni. Și producția locală a fost cea care a supraviețuit adesea în condiții vitrege. După cum a spus domnul papa, Stamcos deja, nu este o revizuire a unui regulament, este o reformare și poate că la un moment dat vom putea reveni la acest subiect. Lucrurile s-au schimbat, desigur, cu tratatul de la Lisabona și trebuie acum să analizăm exact ce impune acest regulament și ce sume îi sunt atașate. Avem raportul de la Curtea de Conturi în acest sens. Poate că vom avea acum posibilitatea de a filtra anomaliile consider că transportul produselor agricole din insule către continent ar trebui să fie un subiect acoperit de acest regulament, atât în termeni cantitativi, cât și în termeni calitativi. La ora actuală, nu există o mare piață locală pe care să putem opera. Eu cred că acest aspect trebuie să fie tratat cum trebuie de această dată în regulament. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept ca acest subiect să revină în dezbaterea noastră când este vorba despre revizuire, nu doar despre reformare. Domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc uh, să mulțumesc colegului Papastancos pentru excelentul raport care pune într-o nouă lumină, într-o nouă perspectivă acest regim de ajutoare pentru insulele din zona din Marea Egee. Bineînțeles, sprijin cele șase puncte menționate în aviz. Doresc uh, să subliniez două aspecte și să pun două întrebări. Pe de o parte, colegul Papastancos cere o revizuire a regimului financiar uh, și are dreptate, dar astfel nu se poate decât să se implice autoritatea bugetară, care nu a fost, uh, implicarea acestea nu a fost prevăzută, deci nu, la Comisia pentru Buget uh, nu s-a făcut nimic pentru acest raport deocamdată. Al doilea aspect este o întrebare adresată Comisiei care urmează celei pe care am pus-o deja de la ședința precedentă. E vorba uh, tot de insule. Uh, atunci vorbeam despre Sicilia, care are aceleași condiții, este o regiune periferică și, uh, bineînțeles, zona insulară. insulară. Uh, aceste insule fac obiectul unor fenomene migratorii și agricultura este supusă acelorași condiții. Uh, e vorba de insulele mici, departe de continent, uh, factorii de producție costă mult, mult mai mult decât pe continent și costurile comercializării produselor sunt mult mai mari. Aș dori să întreb Comisia, având în vedere că deja data trecută, la ședința Comisiei pentru Agricultură, ne s-a spus că, după părerea Comisiei, se poate face o propunere analogă și pentru aceste insule din zona Siciliei. La solicitarea unui stat membru doresc să spun astăzi Comisiei că statul membru a făcut solicitarea, așa că întreb Comisia ce are de gând să facă, cum are de gând să uh, procedeze având în vedere că e nevoie de un nou regim uh, sau uh, eventual să se extindă regimul pentru insulele din zona Mării Egee. Mulțumesc! Grazie, onorevole Lavia. Mulțumesc, domnule Lavia. Dacă nu mai sunt alte observații, dau din nou cuvântul lui uh, reprezentantului Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta pot să vorbesc mai puțin. Uh, bineînțeles, tot ceea ce am spus despre pozei se aplică mutatis mutandis și în cadrul acestui raport. Mai întâi, domnul s are dreptate. E vorba aici despre o reformare, așa că nu așteptați prea multe din partea unei reformări, pentru că finalizăm uh, raportul care trebuie să fie gata pentru sfârșitul anului și, după cum a spus domnul Papastancos, Vom avea ocazia să mai uh, rediscutăm uh, diferitele aspecte în detaliu. Încă o dată, în ceea ce privește creșterea ajutoarelor cu 30%, așa cum am spus, pentru uh, regiunile ultraperiferice. Suntem în principiu de acord, dar e nevoie de neutralitate bugetară. În ceea ce privește ideea dumneavoastră, domnule Papastancu, să se folosească fondurile nefolosite în anul N, în, să, ă, să se transfere pentru anul N plus 1, ă, acest lucru pune probleme, pentru că bugetele sunt ă, aprobate pe an, de aceea cred că regulile bugetare nu vor permite punerea în aplicare a ideii dumneavoastră, cel puțin regulile bugetare actuale foarte stricte. Doamna Paulson, pot să sprijin absolut tot ceea ce ați spus pentru a sublinia importanța acestor insule și a tuturor regiunilor ultraperiferice. Am apreciat în mod deosebit faptul că nu ați vorbit doar de producția agricolă în sine. Eu, în intervenția mea, am făcut-o pentru că sprijin 100% ceea ce aș spus. Nu e vorba, deci, doar despre menținerea unei producții pe o insulă, e vorba de menținerea unei culturi care face parte din diversitatea imaginii Uniunii Europene. Deci cred că ați găsit cuvintele juste pentru a descrie care este importanța acestor uh, măsuri, acestor politici, pentru ca aceste regiuni să supraviețuiască pe termen lung, ca atare. Ați menționat pe scurt transporturile, într-adevăr, având în vedere situația geografică a acestor regiuni, uh, transporturile sunt o problemă. Dar transporturile de pe continent înspre insule. Pentru asta se pot folosi fondurile RSA Dar în ceea ce privește transporturile locale, deci pe insulă, atunci nu se mai pot folosi măsurile RSA, ci măsuri din sprijinirea producției locale. Poate trebuie să se adapteze un articol din regim pentru a acoperi și transporturile pe insula respectivă. Domnule Danielis, și dumneavoastră ați descris foarte bine de ce e nevoie pentru a atinge obiectivul nostru comun, dar cred că în 2006 deja am făcut un pas important pentru a ține cont despre, de specificitatea fiecarei regiuni și Curtea de Conturi uh, ne-a confirmat că am reușit ceea ce ne-am propus uh, cu instrumentele RUP, dar Bineînțeles, e nevoie de alte instrumente pentru a lupta la fața locului împotriva eh, diferitelor probleme. Deci, pe baza raportului pe care îl vom prezenta la sfârșitul anului, vom rediscuta aceste măsuri, nu acum în cadrul acestei reformări. În fine, domnule Lavia, îmi aduc foarte bine aminte că am invitat Italia să facă această solicitare. La mine încă nu a ajuns această solicitare. Mm-hmm n-a ajuns pe biroul meu. Nu pot să vă spun astăzi dacă regimul pentru insulele din Mare Egee pot să, este cel mai potrivit uh, pentru a-l extinde la, la insulele din zona Siciliei sau uh, trebuie să facem un nou regim. Uh, trebuie să vedem, trebuie să vedem care sunt nevoile aș spune, dar acesta este o reacție spontană, um, este că dacă problema, problemele insulelor din jurul Siciliei sunt uh, foarte similare cu cele ale insulelor mici din Marea Egee, atunci de ce nu putem extinde acest, uh, aceste măsuri? Putem să extindem pur și simplu domeniul uh, geografic de aplicare, dar trebuie să examinăm uh, în detaliu această solicitare. Deci vom uh, examina solicitarea la, la nivel intern și dacă avem uh, întrebări suplimentare vom consulta autoritățile italiene și apoi vom face o propunere pentru a extinde eventual sistemul existent sau vom face o propunere de sistem nou separat doar pentru uh, ace- problemele acestei uh, zone, acestor insule din zona Siciliei. Important este să vedem care este natura problemelor pe care dorim să le rezolvăm în cadrul acestor insule. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule director Boșar. Are din nou cuvântul colegul Papa Stamcos. Eh, mulțumesc. Domnule președinte, aș, dormi să, aș dori să mulțumesc doamnei Paulson pentru comentariile constructive uh, și creative făcute. Ne-a oferit o analiză utilă a ceea ce se întâmplă și a um, plasat situația agriculturii din uh, insule din Mare Egee într-un context mult mai amplu, după cum uh, au făcut-o și domnul Danelis și domnul Lavia. Permiteți-mi să mulțumesc și domnului reprezentant al Comisiei pentru intervenția sa. Revenind acum la ceea ce a susținut doamna Paulson, să nu uităm de ideea că activitatea agricolă trebuie să fie privită într-o manieră modernă. Dacă aplicăm acest lucru în regiunile din Marea Egee, în acele insule, trebuie să încadrăm totul uh, într-o evoluție durabilă, durabilă și fezabilă din punct de vedere economic. Doamna Paulson a menționat dimensiunea fizică a fondurilor și a menționat și dimensiunea culturală. Agricultura în aceste regiuni este prezentată ca fiind produsul unei civilizații. Există o serie de dificultăți cu care se confruntă aceste uh, zone în ceea ce privește trans, uh, transportul, accesul la transport, la rețele de transport. Există mici uh, probleme, există dificultăți specifice, ceea ce înseamnă că caracterul insular este dublat de aceste probleme. Handicapul și dezavantajul este multiplicat prin comparație cu Uh, ceea ce se întâmplă în alte regiuni nu foarte îndepărtate, dar uh, de pe continent. Sunt lucruri valabile pentru uh, resursele de apă, pentru combustibil, electricitate și așa mai departe. În insule avem o configurație fizică aparte, fiindcă insulele pot să fie muntoase, cu teren destul de dificil. Aceasta este situația întâlnită în anumite zone insulare. Trebuie să nu uităm că nu analizăm aici doar periferia Uniunii Europene. Există zone care reprezintă și frontiera externă a Uniunii Europene. Eu, de fapt, la asta mă refeream când menționam presiunea manifestată de migrația ilegală, din cauza faptului că, iată, avem acolo frontiera externă. Mulțumesc! O termine pe la Mulțumesc! Amendamentele pot fi depuse ca și în cadrul, cazul uh, raportului precedent până pe 11 iulie și avizul va fi adoptat pe 19 septembrie. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Trebuie să votăm. Vă invit să luați cu toții cartela de vot. E vorba de uh, o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa. Raportor, doamna Sârbu, care nu este prezentă, dar domnul Enciu uh, o locuiește. Deci, în propunerea sa privind o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa, uh, Comisia ITRE uh, propune o strategie pentru a garanta securitatea aprovizionării cu alimente. Doamna raportor pentru aviz Sârbu a propus măsuri importante și a repetat aspecte pe care Parlamentul le-a subliniat deja în cadrul raportului privind recunoașterea agriculturii ca sector strategic în cadrul securității sau în contextul securității alimentare. S-au depus 46 de amendamente la proiectul de aviz și eh, diferite amendamente de compromis Așa că astăzi vom vota aceste amendamente de compromis și sperăm că Comisia ITRE, Comisia competentă pe fond, uh, va da cât mai multă atenție avizului nostru. Dacă sunteți gata și aveți cartela de vot pregătită, nu aveți lista de vot? Vă rog să vă pregătiți lista de vot. We start with the amendment We start one. with one, amendment one, one two, two, compromise one, mm, and if okay. adopted, ten. If, if adopted, and et oh, cetera, et cetera. Et cetera. Okay. Pronti? Sunteți gata? Nico, non è diverso dalla, da Montecitorio. Okay. <laughs> Siamo pronti? Sunteți gata? Lista de vot e pregătită? Atunci, începem. S-a deschis votul privind amendamentul 1 McGuinness. S-a deschis votul. favor. Chiuse le votazioni. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Colegul Schmidt a cerut cuvântul. Mă scuzați. Domnule președinte, eu sunt prezent și cartela e prezentă, dar mm, consola nu funcționează. Um, domnul președinte, da, vom ține cont de votul dumneavoastră. Amendamentul 10, Lion. S-a deschis votul. Amendamentul 10, deci. S-a închis votul? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 11. Niculescu, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm uh, amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 20. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se respinge. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 23. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Cred. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30. Se deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 4. Amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Atenție, votăm amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 41. S-a deschis votul. Amendamentul 41. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 44. Dăncilă s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 46 Iegle. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Un pic de suspens, Elisabeth, dar se adoptă. Și acum vot final. S-a deschis votul pentru proiectul de aviz astfel modificat. S-a închis votul. Se adoptă. O felicităm pe doamna Sârbu și rugăm pe domnul Enciu să transmită aceste felicitări. Ci siamo, passiamo ora al punto più importante. Și acum trecem la punctul cel mai important uh, din ședința de astăzi. Dacă sunteți gata, James este? Da. Ești gata, Jim? Trecem deci la punctul 7, modificarea regulamentului Consiliului 1234 din 2007 în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate. Raportor, deci, James Nicholson. Adoptarea proiectului de raport. Dragi colegi, trebuie să votăm acum raportul Nicholson privind uh, relațiile contractuale din sectorul laptelui, care, după cum știm, este un dosar foarte important, supus cu deciziei dosar legislativ. S-au depus peste 300 de amendamente, dar uh, grație eforturilor raportorului nostru și tuturor raportorilor din umbră, din partea tuturor grupurilor politice, s-a ajuns uh, la um, 8 amendamente de compromis privind textul în sine și uh, mai multe amendamente de compromis privind considerentele. Uh, astfel se deschid negocierile cu Consiliului pentru un eventual acord în prima lectură. Important este ca în urma votului de astăzi să se exprime clar și coerent poziția Comisiei noastre. Mulțumesc încă o dată raportorului pentru excelenta sa activitate. Îl întreb dacă dorește să intervină acum sau începem să votăm. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sper ca la sfârșitul votului să aveți aceeași poziție. Așa cum ați spus foarte bine, a fost o sarcină dificilă și am avut uh, un număr foarte mic, în mod surprinzător, de compromise. Compromisuri, mă scuzați. Cred totuși că avem o poziție coerentă din partea comisiei noastre în cadrul acestei aviz și de aceea aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca dificilă pe care au avut-o. Pot să vă spun că am avut adevărate mici bătălii în cadrul întâlnirilor noastre pentru a ajunge la aceste amendamente de compromis și până la urmă pot să vă spun, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ați prezidat această, uh, acest dosar și am putut trece mai departe. Și aș vrea să mulțumesc de asemenea personalului acestei comisii, uh, domnul Bartric în special, și personalului din partea grupurilor politice care au petrecut foarte multe ore pe marginea acestui dosar, chiar atunci când membrii uh, nu mai erau prezenți. Deci tuturor celor care s-au implicat în cadrul acestui aviz. Și cred că este un pachet coerent, așa că putem trece acum la amendamentele de compromis. Mulțumesc! James, Foarte bine, mulțumesc, James. Dacă sunteți cu toții gata cu cartela de vot și lista de vot, uh, începem, pentru că va dura ceva votul. Începem. S-a deschis votul pentru amendamentul 126. A votat toată lumea. Sau greșesc eu? S-a închis votul. Să respingem. Amendamentul de compromis 8. Compromisul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Pentru compromisul 8 se adoptă. Votăm acum compromisul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. Acum s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Pentru compromisul 1. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 171, pagina 3, la sfârșit, Dantin. S-a deschis votul. Amendamentul 171, deci. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 173, Alves. S-a deschis votul. S-a deschis votul, deci. S-a închis votul. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la pagina următoare, amendamentul 205. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că se respinge. Amendamentul 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 228, pagina următoare, s-a deschis votul pentru amendamentul 228. S-a închis votul? Ce faci, Marc? Uh, urmărești sau nu? Trecem la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem acum un amendament 21 al raportorului. Votăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 22 acum, tot al raportorului. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la Compromisul 4. S-a deschis votul. Votăm acum amendamentul 238 McGuinness. 238, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. Mai încet. Bine, voi merge mai încet, spune domnul președinte în engleză. Deci s-a deschis votul privind compromisul 5. A votat toată lumea, se adoptă. Trecem acum la compromisul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la Pagina 10, amendamentul 30. Un amendament al raportorului. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 39. Tot al raportorului s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul A s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul B. Votăm. Compromisul B s-a deschis votul. A votat toată lumea? Compromisul B? Nu? Acum a votat toată lumea? Se adoptă. Și acum dau cuvântul colegului Silvestris pentru un amendament oral înainte de a trece la compromisul C. Vă rog. Da, domnule președinte, tocmai v-a fost distribuit amendamentul. Nu se dorește să se extindă um, pre um, prevederile privind sectorul laptelui, dar se menționează faptul că și sectorul uleiului de măsline și a măslinilor de masă s-a confruntat cu dificultăți majore o criză intensă și durabilă și remunerarea acestor agricultori nu garantează nici măcar acoperirea costurilor de producție în multe regiuni, de unde dificultăți imense și tensiuni sociale pe teren. De aceea cerem Comisiei să facă propuneri legislative pentru a lupta împotriva crizei în acest sector în cadrul programelor aperitive eh, trienale prevăzute de, de um, regulamentul 1234. Eu cred că Aceasta fiind o solicitare adresată Comisiei uh, pentru o inițiativă uh, în acest sens, atrag uh, Uh, cer tuturor colegilor uh, și reprezentantului grupului meu să uh, propună să votăm în favoarea acestei prevederi. Um, într-adevăr, comisia noastră s-a adresat de mai multe ori domnului comisar Cioloș și le-am cerut să se uh, ocupe și de alte sectoare. Deci este un considerent. Da, domnule președinte, este un considerent pentru a repeta ceea ce am cerut, ceea ce am cerut deja comisarului, pentru ca comisia să răspundă mai repede. Marc Tarabella a cerut cuvântul. Domnule președinte, am dorit și eu să iau cuvântul acum, pentru că, pe de o parte, sprijin ideea din amendamentul domnului Silvestris, dar încă o dată deplor uh, modul în care se face acest lucru și există chiar un precedent uh, în cazul unui raport pentru care am fost raportor, amendamentul a fost depus la o oră de vot. Și, sincer, alte amendamente s au fost depuse de mult deci uh, nu accept metoda. Într-adevăr, sectorul uleiului de măsline, măsline este important pentru noi, dar toate sectoarele agricole se confruntă cu dificultăți, sectorul carnei de vită, carnei de porc, al ouălor și așa mai departe. Deci astăzi nu vă voi opune amendamentului oral uh, al colegului, va fi votat. Eu voi vota împotriva lui, însă pentru că nu sunt de acord nici cu procedura și nici cu faptul că acest raport se referă la lapte și ce, că, de ce vorbim acum despre uleiul de măsline, de ce nu vorbim și despre sectorul cărnii și așa mai departe. Deci poate ar fi mai bine să se depună acest amendament uh, în uh, alte uh, cazuri. Domnul Silvestre știe foarte bine, a spus că nu va mai face acest lucru. Nu înțeleg de ce depune acum acest amendament. Eu nu angajez grupul meu politic, vorbesc în nume personal. De ce eu personal voi vota împotriva acestui amendament? Ok, grazie Marc. Mulțumesc, Marc. Aceasta nu este, procedura nu este cea clasică, bineînțeles, dar să vedem care este părerea raportorului. James. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Silvestris pentru faptul că a făcut ca această temă să fie mai interesantă. Deci, din acest punct de vedere, abordez ca atare această situație într-o manieră pozitivă, mulțumindu-i domnului Silvestru, Silvestris pentru modul în care și-a prezentat amendamentul. Altfel spus, vreau să spun că mă bucură faptul că vom avea aici un vot separat astăzi, dar adaug și că Serviciul Parlamentului va trebui să analizeze fezabilitatea acestei proceduri. Simpatizez cu uh, toți cei care sunt pentru uleiul de măsline, sprijin acest sector, dar Cred că acest sector vine în afara domeniului de aplicare. Există foarte multe lucruri care puteau fi incluse aici, dar care din punct de vedere juridic nu erau fezabile. Este un raport legislativ. Aș dori așadar să avem un vot indicativ pentru ca apoi Serviciul Juridic al Parlamentului să se pronunțe pe acest subiect. Dacă domnul Silvestri poate trăi cu această soluție oferită din partea mea în mod generos, atunci cred că toată lumea va fi fericită. Eu aș vota împotrivă, dar nu pot decât să îi uh, urez mult noroc domnului Silvestris uh, pentru că îi reprezintă pe alegătorii săi. Vreau vot separat. Bine, mulțumesc. Atunci uh, trecem mai departe. Dacă nimeni nu se opune formal acestui amendament oral, vom vota și vom vedea care va fi rezultatul votului. Votăm deci acest amendament oral. S-a deschis votul. E altri. S-a închis votul. Stați așa. Spune domnul președinte. Chiar apertă la votazione l'emendamento oral. Încă o dată, s-a deschis votul amendamentului oral al colegului Silvestri. S-a deschis votul. S-a închis votul? Egalitate? Nu. 19 voturi pentru se adoptă. Felicitări, domnule Silvestri. Trecem mai departe. No, va bine, va bine. No, no, no, solo un secund. Numai puțin. Doresc să promit solemn în fața tuturor colegilor că nu voi mai face niciodată așa ceva. Nu volta, <laughs> Grazie, domnule Silvestri. Compromesso C. Trecem la compromisul C. Mai, nu, mai avem amendamente înainte de compromisul C. Un amendament pe care nu l-am votat, îmi spune secretariatul, e vorba de amendamentul 43. L-am sărit pe pagina 10. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru amendamentul 43. Se adoptă. Trecem acum la compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Nu. Mai avem un amendament. Mm. Nu. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm compromisul I. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la compromisul J. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la compromisul K. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Acum uh, votăm amendamentul 93 Patrao Neves. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 94. Votăm acum compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 100 de Lange. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul OA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul O. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem acum amendamentul 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum direct la compromisul Q. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul R. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. În fine, compromisul S. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Compromisul S. Se adoptă. Trecem acum la votul final al propunerii legislative astfel modificate. S-a deschis votul. S-a închis votul acestei propuneri legislative. 31 de voturi pentru, nicio abținere și 3 voturi împotriva. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. În fine, vot final privind decizia deschiderii negocierilor cu Consiliul pentru a da mandat colegului raportor pentru a negocia, s-a deschis votul. S-a închis votul. Stimate James, felicitări și mult succes! Dantin vuole prendere la parola. Michel, prego. Colegul Dantin. Dacă nu greșesc, după compromisul S, nu am votat amendamentul 11 al raportorului. A fost, uh, este inclus în compromis? Bine. Bine, dragi colegi, și pachetul uh, privind laptelui, sectorul laptelui a fost votat, deci ne revedem pe 4 iulie la ora 19 la Strasbourg. La revedere pe 4 iulie. S-a încheiat ședința.